Dear colleagues, it's 9.40. Dragi colegi, este ora 9.47 deja, așadar aș vrea să continuăm ședința comisiei noastre. Avem examinarea comună a punctelor 5 și 6. Vom deschide discuția privind avizul AFET, privind uh, Fondul de Garantare pentru Acțiuni Externe, și mandatul de împrumutare. Deci punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi propun să le discutăm în același timp, pentru că au o strânsă legătură. Aș vrea să vă reamintesc că Banca Europeană de Investiții este cea mai mare instituție financiară internațională și își îndeplinește cam 10% din operațiuni în afara Uniunii și conform mandatului de împrumut extern, garanțiile bugetare europene pentru operațiunile externe reprezintă un instrument puternic pe care îl avem la dispoziție pentru a contribui la politica externă a Uniunii Europene și la îndeplinirea obiectivelor acesteia. De asemenea, vreau să reamintesc că propune, propusa extinderea mandatului ca parte a Planului European de Investiții Externe, care a fost prezentat de președintele Comisiei uh, Juncker la discursul său din septembrie, ar trebui să permită Uniunii Europene să abordeze mai bine cauzele migrației. Odată ce am uh, spus aceste lucruri, aș vrea acum să dau cuvântul raportorului, distinsul nostru coleg, uh, domnul Cucan. Mulțumesc, uh, domnule președinte, într-adevăr, așa cum ați spus, aceste două propuneri fac parte din, dintr-un plan de investiții mai larg, un plan de investiții externe despre care vom vorbi un pic mai târziu. Mai întâi, mandatul de împrumut extern uh, extinde mandatul de împrumut al Băncii Europene de Investiții, atât calitativ cât și cantitativ, uh, Asta înseamnă că vom încerca să extindem garanțiile europene pentru operațiunile externe ale BEI și vom ajusta obiectivele mandatului la situația recentă, în special ca răspuns la criza migrației. Extinderea mandatului ne va permite să integrăm uh, inițiativa recent lansată pentru Balcanii de Vest și pentru vecinătatea sudică. Cu alte cuvinte, extindem garanțiile BEI și mobilizăm resursele existente de 3 miliarde de euro. În același timp, reintroducem un mandat de împrumut uh, către sectorul privat pentru proiecte care să abordeze cauzele migrației. Asta, uh, e, aici o sumă de 2,3 miliarde de euro ca parte a acestei inițiative. A doua propunere merge mână în mână cu revizuirea mandatului extern și stabilește fondul de garanție pentru acțiunile externe. În ce privește aviz, avizele, mai întâi aș vrea să salut atât uh, ambele propuneri ale Comisiei. Uh, e un exercițiu complex să punem la oaltă toate aceste chestiuni. O serie de comentarii în ce privește mandatul de împrumut extern. Acesta ar putea fi un instrument puternic pentru a realiza obiectivele noastre de politică. Totuși, are nevoie de concentrare strategică și de o direcție clară. Este bine că o putem folosi pentru a lupta cu cauzele adevărate ale migrației, dar în același timp trebuie să ne păstrăm și obiectivele strategice. Prin urmare, dacă mandatul de împrumut renoit ar putea contribui la uh, creșterea activităților noastre în uh, Balcanii de Vest pe ruta balcanică, trebuie ca acesta să fie acompaniat de o creștere a uh, plafonului pentru cooperarea financiară și aici sunt de acord cu propunerea Comisiei. Totuși sunt preocupat că o astfel de creștere nu va fi suficientă în vederea altor angajamente făcute în reacție, ca reacție la uh, crize acute, în special în Ucraina. De aceea propun o creștere suplimentară de finanțare de 3,85 de miliarde pentru a crește activității, prezența noastră în uh, vecinătatea estică și, de asemenea, pentru a evita necesitatea de a transfera fonduri uh, între plafoane regionale diferite. Înțeleg complet că este o, o inițiativă extrem de ambițioasă, mai ales că nu știm acum uh, care vor fi marjele liniilor noastre bugetare. Sunt deschis la discuții pe acest punct, dar nu aș vrea să fac uh, adăugiri uh, suplimentare virtuale atâta timp cât nu știm de unde vor veni banii. Mai mult susțin uh, ideea de a da băncii europene de investiții posibilitatea de a finanța proiecte în cadrul mandatul noului mandat de finanțare a sectorului privat, înainte de intrarea în vigoare a acestei decizii, așa numitul uh, warehousing. De asemenea, uh, consider că transparența ar trebui să fie îmbunătățită față de proiectele Băncii Europene de Investiții finanțate prin intermediari financiari, pentru că avem de-a face aici cu bani și nu, niciodată nu e suficientă transparență pe aceste chestiuni. În ce privește fondul de garanție, sunt de acord cu ajustările tehnice făcute de comisie, cu excepția propunerii de transferare a gestionării fondului de garantare către comisie. Cred că pentru perioada în curs, fondul de garantare ar trebui să rămână sub managementul Băncii Europene de Investiții. În acest moment ar trebui să fie prioritatea noastră să uh, ajutăm ca fondul de garanție să fie folosit cât mai eficient. Totuși nu exclud reinternaționalizarea fondului de garanție și trecerea lui către comisie. Cred că trebuie să fie pregătit mai bine într-un cadru de management mai larg, în cadrul uh, instrumentelor financiare ale Uniunii Europene. Prin urmare, o discuție mai largă privind viitoarele structuri uh, externe ar trebui să înceapă uh, mult înainte de următoarea perioadă financiară. Dragi colegi, uh, sunt nerăbdător să avem aceste discuții cu raportorii din umbră și cu ceilalți colegi. Sunt gata să vă întâlnesc, să discutăm oricând, pentru că E un dosar foarte dificil și cred că trebuie să uh, lucrăm uh, mult pe el pentru a pregăti un aviz cât mai responsabil. Mulțumesc, uh, domnule Cucan. Avem timp de discuție până la 10 și un sfert. Am următorii colegi care doresc să vorbească. Doamna Gil, domnul Bashir, doamna Lözing, doamna Hautala, domnul Sarius Volski și domnul Schaffhauser, domnul Peterle. Deci nu mai mult de două minute. Primul vorbitor, uh, Enegan. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnului uh, raportor, spune doamna Gil. În calitate de raportor din număr pentru grupul meu, salut propunerea Comisiei de a extinde acest mecanism pentru a crește susținerea Uh, pentru țările de tranzit pe ruta uh, migranților în uh, ruta balcanică și, de asemenea, în vecinătatea sudică. Cred că luptând cu migrația prin dezvoltarea economică a zonelor din vecinătatea noastră reprezintă o abordare eficientă și holistă a acestei probleme. Sunt de acord cu ce a spus raportorul că BEI ar trebui să uh, acopere noi domenii uh, în mandatul de împrumut extern și asta ar, înseamnă că trebuie să uh, crească calitativ mandatul și pentru, acesta pentru că acesta să poată îndeplini aceste funcții. Și s-a spus că această creștere la 32,5 miliarde nu va fi suficientă pentru a îndeplinit toate prioritățile uh, strategiei globale UE. Deci nu e o problemă doar cu activitățile din Ucraina, așa cum ați subliniat, uh, dar uh, rezultatul ar fi și o reducere a activităților în Asia, o reducere drastică, acolo unde majoritatea activităților mandatului sunt concentrate și de asemenea ar afecta lupta cu schimbările climatice. La fel și Uh, Africa uh, sau America de Sud. Și uh, banca ar fi împiedicată să aibă relații cu țări care ar putea fi foarte importante pentru noi, cum ar fi Myanmar, Cuba sau Iran. Deci susțin cererea BEI pentru o creștere suplimentară a mandatului de 6,2 miliarde de euro, pentru ca planul de investiții externe Uh, este, să, să aibă succes, este important ca toate activitățile uh, trebuie să, con- să conțină și o concentrare pe drepturile omului. Avem o problemă, spune președintele, trebuie să încheiem la 10 și un sfert și avem 7 vorbitori, deci 20 de secunde. Vreau doar să spun voi uh, că susțin în, în general ceea ce a spus raportorul, că avem nevoie de discuții privind uh, structurarea uh, împrumuturilor externe, inclusiv modul de management al Fondului de Garantare către Comisie, dar probabil că putem discuta bilateral. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Bashir, două minute. Salut uh, abordarea, raportul colegului Cucan. Vreau să fac doar câteva comentarii. Cred că dacă îi dai pește, unui om el va mânca o zi, dacă îl înveți să pescuiască, el va putea mânca pește uh, toată viața. Cred că dacă le oferim oamenilor o bună educație și capacități profesionale, asta va uh, rezolva uh, cauzele migrației. Și sigur că trebuie să uh, fim foarte transparenți în modul în care dăm banii. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lusing. Vielen Dank. Äh, ich stimme dem Berichterstatter zu, was Mulțumesc. Sunt de acord cu raportorul în ce privește amendamentele care urmează să precizeze lucrurile, pentru că este vorba despre combaterea cauzelor în sens socioeconomic pentru migrația care nu este voluntară și trebuie să majorăm bugetul pentru asta. Dar în ce privește noile abordări, aici în legătură cu acordarea de credite suplimentare pentru sectorul privat, vreau să spun că sunt puțin sceptică, pentru că uh, s-a pus accent la un moment dat pe economia privată și asta a fost în folosul companiilor europene ca o nouă sursă de bani, dar micile întreprinderi, uh, sectoarele uh, de la fața locului pe în regiunile mici nu au putut să uh, profite. Deci uh, trebuie să avem în vedere această experiență pentru că uh, pe noi nu ne interesează inclusiv filialele companiilor europene trebuie ca economia și oamenii să poată să profite și în micile localități. Iar în amendament aduc uh, această precizare, pentru că în trecut 60% din asistența pentru dezvoltare până la urmă s-a întors înapoi în Europa. Și uh, până la, în felul acesta nu am putut să combatem eficient cauzele migrației. În ce privește uh, transferarea fondului de garantare înapoi la comisie, dar aș dori să așteptăm să vedem care sunt uh, necesitățile concrete uh, pe care le vede Comisia pentru un transfer de management. Mulțumesc, doamnă uh, Lözing. Doamna Hautala. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cu tot respectul pentru cunoașterea, cu informațiile domnului Cuca în acest domeniu, Grupul meu este foarte sceptic față de ideea de a propune și mai mulți bani pentru instrumentul de împrumut BEI, pentru că Comisia și-a exprimat foarte clar frustrarea că acești bani vor fi luați din uh, alte instrumente de dezvoltare deja existente și aici ajungem la miezul problemei. Problema este că BEI, în ciuda tuturor eforturilor sale, nu își îndeplinește uh, cerințele foarte ridicate de a fi o adevărată bancă de dezvoltare are foarte puțină experiență în a măsura rezultatele investițiilor sale, are foarte puțină experiență cu lucrul în țări mai dificile, care adesea sunt state fragile sau reprezintă niște medii foarte complexe, țări foarte puțin dezvoltate și exact aceste țări vor uh, fi cele care uh, vor avea nevoie să-și păstreze ajutorul de dezvoltare din bugetul Băncii Europene de Investiții. Deci nu cred că ar fi justificat să uh, lăsăm atât de mult în aceste activități uh, în sarcina BEI. Aș vrea mai degrabă ca propunerea inițială a Comisiei în ce privește managementul uh, fondului de garantare, fond de garantare care să fie transferat de la bancă la Comisie să rămână și Există o problemă peste tot uh, în majoritatea deciziilor pe care trebuie să le luăm astăzi, uh, decizii legate de politica de dezvoltare și de cooperarea pentru dezvoltare. Am pus totul sub uh, umbrela nevoii de a lupta cu toate cauzele migrației și, așa cum a spus un coleg, ar fi mai, mult mai eficient să învățăm oamenii să pescuiască decât să le dăm pește. Și Credem că capacitatea de a înțelege ce înseamnă un ajutor de dezvoltare eficient e lucrul cel mai important. Deci, cu tot respectul față de colegul Cucan, suntem sceptici atât față de transferarea managementului către Banca Europeană de Investiții, cât și de față de creșterea sumelor. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Zarius Volski. Nimeni nu poate fi un susținător mai puternic decât mine în ce privește nevoia de a ne concentra pe amenințarea migrației care vine din Sud, dar nu cu prețul abandonării uh, activităților noastre într-un, pe un front la fel de important, Estul. Deci susțin propunerea domnului Cucan uh, ca sarcini suplimentare și ținte suplimentare să fie îndeplinite cu bani, cu fonduri suplimentare, deci nu prin crearea unor aparențe false rezolvăm o problemă într-o parte și creăm 10 în alta. De asemenea, aș vrea să subliniez că uh, e vorba de un instrument foarte eficient și foarte ieftin, pentru că e vorba doar de garanții care de multe ori se transformă în mari fluxuri de bani și BEI nu este o bancă de dezvoltare, doamnă Hautala, este o bancă europeană de investiții, instrumentul principal al activității noastre în Europeană și în afara ei. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Schaffhauser, două minute. Arrête, arrête, arrête. Bon, euh, chers collègues, je suis Dragi colegi, mă opun acestui proiect din două motive. Président, demandez, demandez... Domnule președinte, rugați pe acești domni să oprească circul ăsta. Sunt simpatici, dar să înceteze. Deci, primul motiv uh, este că Banca Europeană de Investiții Gentlemen, gentlemen. Domnilor, domnilor, vreau să vă calmați. Domnule Zarius Volski, puteți să vă întoarceți și să priviți spre prezidiu. Bun, vă mulțumesc că mi dați indicații, domnule Carver, dar nu e asta treaba noastră. Domnule Schaffer, două minute. Domnul Schaffhauser, primul motiv este că Banca Europeană de Investiții este o bancă europeană și putem constata că acum ea nici măcar nu își îndeplinește rolul său european. Constatăm că uh, excedentele din nordul Europei nu mai sunt investite în sudul Europei și că există o nefuncționare a băncii europene. Banca nu își îndeplinește funcția de a facilita fluxurile de capital între nord și sud în interiorul Europei. Al doilea motiv este că dacă realmente am vrea ca Banca Europeană de Investiții să se implice în exterior în proiecte de dezvoltare, ea ar trebui să o facă Uh, înființând o agenție de dezvoltare, cum ar fi un fond de investiții. Și pentru asta ea nu are resursele și mijloacele. Deci denaturăm uh, misiunea primă europeană a băncii, pe care nu și-o îndeplinește, îi dăm noi misiuni, fără să-i dăm și instrumentele de agenție de dezvoltare care sunt absolut necesare acestei misiuni. Deci, acest proiect este o eroare și nu va duce la o aprofundare și la mai bună îndeplinirea obiectivelor băncii, din potrivă, va face și mai confuze misiunile Băncii Europene de Investiții toată asta din lipsa uh, de buget, pentru că toate aceste garanții până la urmă vor uh, duce la uh, capacitarea bugetului Uniunii, fără ca să aibă mijloacele de a îndeplini noi misiuni. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Carver, doreați să spuneți ceva? Următorul vorbitor, domnul Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că raportorul, domnul Cucan, a subliniat foarte clar uh, problema aici. Trebuie să oferim o continuitate a finanțării, uh, date fiind uh, nevoile care există, avem nevoie de plafoane mai mari. De asemenea, ar trebui să ne concentrăm pe împrumuturi către sectorul privat și, așa cum a spus raportorul, pe bună dreptate, Asta trebuie să țină seama de concentrările pe scopurile strategice ale politicii externe. Mulțumesc, domnule Peterle. Acum, aș vrea să rog reprezentantul Comisiei, domnul Weinberg, da, să-l întreb dacă dorește să intervină. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Cucan, raportorul, pentru raportorul său. Voi uh, invoca doar trei chestiuni. Mai întâi, în ce privește plafoanele, plafonul general al mandatului de împrumut extern. Propunerea din raport de a crește plafonul la 35,8 uh, miliarde va costa cam 109 milioane de euro în provizioane și majoritatea vor intra în viitorul cadru multianual financiar. 10 milioane din acestea vor fi totuși din cadrul actual și vreau să subliniez din nou poziția Comisiei că uh, în bugetul general, uh, capitolul 4, Global Europe, este foarte limitat și asta ar cere realocare de la alte uh, ținte de dezvoltare din acel capitol. Vreau să subliniez faptul că propunerea Comisiei crește plafonul de la 27 de miliarde de euro în acest uh, moment, de la 5,3 uh, la 43,5. Uh, deci sunt resurse suplimentare care sunt oferite suplimentar pentru obiectivele pe care le avem în această revizuire la jumătate de mandat. Aș vrea de asemenea să mă refer la managementul activelor în regulamentul uh, fondului de garantare e o chestiune tehnică, dar destul de simplă, așa anume că noi considerăm că acum Comisia are capacitățile tehnice să se ocupe de managementul uh, activelor fondului de garanție fără niciun cost adițional. Avem personalul, avem echipamentul, avem structurile, deci putem aduce managementul activelor uh, în cadrul Comisiei fără niciun cost suplimentar de management Asta ne-ar face uh, o economie de un milion de euro pentru taxele pe care le plătim la BEI pentru managementul pe care îl fac ei acum. Deci, în cadrul uh, CFM-ului am uh, face o economie de aproximativ 6 milioane de euro și asta înseamnă, prin efectul de pârghii al fondului de garanție, 66 de milioane împrumuturi suplimentare prin acest, care ar fi generate prin acest transfer tehnic. Și, în fine, un al treilea punct care n-a fost uh, ridicat în cadrul discuțiilor, dar vreau să mă refer la propunerea de a elimina Rusia de pe lista țărilor eligibile în mecanismul de împrumut. După părerea noastră, asta nu este complet necesar. Nu există uh, uh, concluziile Consiliului European din iulie anul trecut interzic noi operațiuni BEI în Rusia și de asemenea considerăm că asta ar elimina o anumită flexibilitate dacă am scoate Rusia de pe uh, lista țărilor eligibile. Pe când uh, să ne gândim că dacă în următorii 3-4 ani situația politică se schimbă, am avea mai multă flexibilitate. Asta este tot ce am vrut să spun. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor, reprezentantul BEI, domnul Bion Gabriel. Thank you for uh, inviting EIB to the discussion today. And thank Mulțumesc că m-ați invitat uh, la discuțiile de astăzi. Mulțumesc și domnului Cucan pentru eforturile sale de a pregăti un aviz bine pregătit. Noi salutăm abordarea uh, domniei sale și asta în contextul revizuirii la jumătatea mandatului și mă refer concret la două puncte. În primul rând, plafonul propus creșterea sa la 35,8 miliarde de euro va ajuta BEI să dea mai bune rezultate în uh, prioritățile de politici externe, uh, așa cum ni se cere să facem și e important să înțelegem acest termen de ni se cere că nu acționăm după capul nostru, ci uh, după, numele Uniunii Europene și actorii europeni sunt uh, implicați în uh, structura noastră de guvernanță. Ne va ajuta de asemenea creșterea plafonului să ne menținem plafonul de împrumuturi și de creditare în majoritatea țărilor cu care ne s-a cerut să interacționăm. Asta va semna un semnal pozitiv pentru partenerii noștri, mai ales din Est, apoi, în al doilea rând, propunerea de a consolida legătura între operațiunile EIB sau BEI și politica, politica externă. Activitățile noastre sunt deja pe deplin aliniate pe de, deci, cu deciziile și prioritățile UE. S-a menționat sancțiunile la adresa Rusiei. Sigur că ne putem îmbunătăți activitatea, dar ei crede că putem combina mai bine asistența UE cu finanțarea UE într-un pachet integrat al Uniunii Europene de toate țările noastre partenere și atunci vizibilitatea UE și impactul acțiunilor sale ar putea fi mai bune decât la ora actuală. Principiul acesta este deja recunoscut în strategia globală a UE, la fel și rolul BEI în acest context. Cam atât din partea noastră, dar suntem gata <clears throat> să discutăm, să dăm urmare, să dăm cursul oricăruia dintre punctele evocate aici, eventual și în întâlniri bilaterale. Mulțumesc! Thank you also for your remarks, and now I would... Președintele, mulțumesc și eu și în final uh, dau din nou cuvântul domnului Eduard Cucan pentru a încheia dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru luările de cuvânt, mulțumesc pentru reprezentant, mulțumesc și reprezentantului Comisiei și reprezentantului BEI. După cum am spus la început, va fi o operație complicată să găsim echilibru corect. Pentru mine a fost o discuție foarte importantă, cea care tocmai s-a încheiat, am putut auzi pozițiile diferit, diferitelor grupuri politice. M-am bucurat de susținere din partea anumitor colegi. Unii dintre colegi au folosit argumente raționale și logice. Bun, acum nu putem uh, împăca pe toată lumea. Dacă e să mă refer la doamna Hedi Hautala, pe care o respect foarte mult, nu cred că va fi dificil să ajungem la o poziție comună cu doamna colegă. În fine, grupul verzilor e foarte sceptic, însă poate vom ajunge la un numitor comun. În legătură cu alte intervenții, cred că dacă, dacă ne asumăm responsabilitatea de a purta o discuție serioasă, vom putea veni cu un rezultat bun. Apoi mulțumesc reprezentanților Comisiei și BEI pentru că în acest aviz uh, sunt cuprinse multe detalii tehnice și atunci vom avea nevoie de ajutorul lor. Așadar, uh, aștept cu interes uh, amendamentele și discuțiile ulterioare cu colegii mei din Parlamentul European și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Kukan. Președintele, mulțumim domnului Cucan. Aș anunța că termenul pentru depunerea amendamentelor e 16 februarie, la orele 12. 20-21 martie se va vota în AFET și la bugete se va vota pe 30 martie. Foarte bine. E 10 și un sfert. Trecem la următorul punct, numărul 6 de pe ordinea de zi. I've just arrived. Au uh, sosit oare oaspeții noștri.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 Trecem acum la punctul numărul 6 de pe ordinea de zi, și anume schimb de opinii privind relațiile UE-India. <coughs> Cu... Așa, domnule Sarudvoschi, vă rog să fiți atent pentru că am început, uh, am reluat uh, reuniunea, spune președintele. Așadar, urez bun venit domnului Gunnar Wigland, director pentru Asia și zona Pacificului în cadrul Serviciului de Acțiune Externă al UE și excelenței sale Manjiv Singh Puri, ambasadorul Indiei pe lângă Uniunea Europeană. E un schimb de opinie important uh, pentru că uh, se va relansa parteneriatul strategic cu India pe 30 martie anul trecut a avut, a avut loc un summit în acest sens și în acest context uh, Comisia noastră a FED pregătește un raport de proprie inițiativă privitor la relațiile uh, politice ale UE cu India. Domnul Preda este raportor și o misiune a FED în India cu șapte membri va avea loc pe 21-22 februarie, în paralel cu misiunea IMCO la Delhi, domnul Viga și domnul ambasador Puri știu că Parlamentul nostru a cerut de mai multe ori o dinam, dinamizare a relațiilor noastre ca să găsim un cadru strategic pentru parteneriatul nostru. În plus, vizita doamnei Sumitra Maharian, uh, președinta Camerei Inferioare a Parlamentului Indian, uh, se va desfășura pe 25 uh, iunie. Ne vom întâlni, sper, cu domnia sa în Delhi și asta va însemna un nou avânt dat relațiilor noastre la nivel parlamentar. Am dorit să știm Uh, opinia noastră despre relațiile actuale UE-India. Mai întâi aș da cuvântul domnului Ving pentru 10 minute și apoi domnului ambasador Puri, de asemenea pentru 10 minute. Și apoi am putea avea o rundă de uh, convorbiri întrebări și răspunsuri. Dacă sunteți cu toții de acord, are cuvântul domnul Vigand. For the Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia acordată de a mă referi la acest punct foarte important, dezvoltarea parteneriatului strategic cu India. Parlamentul a fost și va continua să fie un actor important în consolidarea acestui parteneriat. Pot menționa participarea fostului președinte Martin Schulz la summitul UE-India, uh, care a fost un succes și s-a desfășurat în uh, martie 2016, apoi uh, delegație, o, de o dele, unei delegații um, indiene, e vorba și de faptul că se va afla alături de noi președinta Camerei Inferioare a Parlamentului Indian, E foarte important să uh, concrete mai bine mm, Parlamentul European și Parlamentul Indian, ceea ce s-a reflectat în documentele rezultate de pe urma summitului și sperăm că vizita FED în India mm, va putea avea un rol foarte important pentru asta, a înființa un grup de prietenie UE-India în uh, Camera Inferioară a Parlamentului Indian. India e unul din partenerii, partenerii noștri strategici, mă scuzați, din Asia și vrem să consolidăm relația noastră cu ei pentru a reflecta natura strategică a acestui parteneriat. Had some difficult years behind us. Uh, um, între 2012 și 2016 nu s-a desfășurat într-un summit, am, a, asta fiind o reflectare a faptului că am avut diferențe de opinii în trecut, dar le-am lăsat în urma noastră. Acum uh, ne confruntăm uh, cu o situație globală foarte complexă și cu multe provocări în Europa uh, și în întreaga lume, cum spuneam. Brexitul, desigur, este un bun exemplu în acest sens și uh, sigur că mulți parteneri din India văd relația cu EFRI prin intermediul parteneriatului sau și relației cu Regatul Unit. Acum uh, există și amenințarea, amenințarea teroristă, din păcate, iată, avem exemple groaznice de atacuri atât în India cât și în Europeană, apoi criza refugiaților și apoi provocări globale, cum ar fi eh, criza schimbărilor climatice și, în mod paradoxal, multe din aceste provocări dificile au dus la un interes reînnoit a indienilor eh, spre Uniunea Europeană și eh, viceversa. Și ne dorim să avem relații mai apropiate ci trebuie să profităm de, pe deplin de potențialul relației noastre și asta bazându-ne pe multe interese comune și bazându-ne și pe credința noastră fundamentală în statul de drept, democrația, protecția drepturilor omului. Deci sunt uh, oportunități foarte mari pentru UE și India într-o, și re, o relație economică um, în uh, dezvoltare accelerată, ar fi o șansă în acest sens, iată, cresc relațiile comerciale, investițiile bilaterale, strategia noastră globală prezentată de doamna înalt reprezentant Mogherini a recunoscut în mod specific legăturile istorice ale UE cu Asia și legătura directă între prosperitatea europeană și securitatea asiatică și viceversa summitul de succes UE-India a însemnat un nou impuls politic. Am văzut că prim-ministrul Moody uh, și-a exprimat angajamentul pe deplin pentru a profita mai bine de potențialul parteneriatului strategic uh, și Europa este un partener cheie în uh, dezvoltarea Indiei am convenit uh, să avem o agendă de acțiune ambițioasă până în 2020, uh, bazându-ne pe un set uh, larg de interese comune, nu doar în domeniul politic și al securității, unde sigur trebuie să conlucrăm mai bine, dar să abordăm și probleme globale împreună și sigur că să dezvoltăm mai mult și relațiile noastre comerciale, în, mm, să, apoi în ce privește schimbarea climatică, apa, energia curată, migrația, TIC, cercetarea, inovarea, toate aceste politici sectoriale trebuie să uh, asiste la o colaborare mai bună și, mm, de asemenea, contactele interpersonale sunt importante, Um, comisar Vele s-a deplasat în octombrie în India, vicepreședintele Katainen de asemenea s-a deplasat în India în luna noiembrie anului trecut, iată, s-au intensificat vizitele, um, subsemnatul chiar s-a deplasat în India în noiembrie, dar am vrea să avem și mai mulți vizitatori la nivel înalt în India aici, inclusiv uh, la nivel politic am uh, organizat la Bruxelles o conferință privitoare la Afganistan și ne-a făcut plăcere să ne bucurăm de participarea ministrului indian al afacerilor externe, care a participat chiar foarte activ. Sigur, cu o solicitare a Indiei de a, se acord, de a fi susținută cu un miliard de euro pentru stabilizarea și reforma Afganistanului. Însă a fost activ. excelența sa și la dineul politic care a avut loc cu acea ocazie, la care au participat președintele ONU Ban Ki-moon, președintele Afganistanului, secretarul de stat John Kerry, participanți din Iran și China, și acest tip de cooperare ne dorim uh, să se intensifice cu China. Sunt provocări concrete la adresa securității și stabilitatea, stabilității uh, vecinătății fiecare dintre noi. Apoi, în relațiile bilaterale, domnul comisar Vela a semnat pe durata vizitei domniei sale un parteneriat în domeniul apei care va însemna un impuls al cooperării noastre în utilizarea acestei resurse Apoi avem un parteneriat în domeniul energiei curate și al climei și se uh, intensifică cooperarea între um, departamentele noastre în domeniul energiei, apoi India și Uniunea Europeană au ratificat uh, acordul de la Paris uh, în domeniul climei și vrem să ne bazăm pe asta pentru a intensifica relațiile noastre ales cu o componentă de afaceri mult mai importantă în relațiile noastre, apoi domeniul uh, tehnologiei, noilor tehnologii uh, trebuie să însemne mai mare uh, colaborare între noi, avem un, o rețea de startup-uri TIC UE India, lăsată la Bangalore recent, apoi relații interpersonale, Erasmus Plus e un uh, instrument uh, important în acest sens, uh, sigur mă refer mai la treia generație, în 2016 am uh, 500% în ce privește creșterea uh, cererilor de participare la Erasmus Plus, mai mult de 500 de participanți au fost uh, înregistrați, uh, cam 200 din uh, Uniunea Europeană și peste 300 din India. Apoi a existat o conferință pentru educația superioară la Delhi, la care a participat Uniunea Europeană. Bun, cifrele pot fi impresionante, dar gândiți-vă la totalul populației din India și avem de trei ori mai mulți participanți din China la Erasmus Plus, deci mai sunt multe de făcut. De asemenea, am lansat, un program de think tank pentru a ne mm, conecta mai bine think tank-urile, apoi Banca Europeană pentru Investiții ne susține activitățile, Bun, în mod tradițional uh, era vorba de asistență pentru dezvoltare, dar asta nu se mai aplică în cooperarea noastră cu India. Acum uh, putem vorbi despre instrumentul de parteneriat, însă uh, e o susținere și cu investiții din partea BEI, care acum va deschide un birou la New Delhi. Portofoliul BEI este în curs de dezvoltare, mai ales în ce privește energia regenerabilă, proiecte urbane, susține inițiativele uh, importante ale Indiei cu un portofoliu de peste 1,5 miliarde de euro. Sunt uh, diferite domenii în care putem face mai mult. Am menționat politica externă, putem uh, lucra mai concret dincolo de dialog, să trecem la cooperare. Sunt chestiuni cheie în ce privește stabilitatea în Asia, Orientul Mijlociu, Africa. Putem face mai multe în cooperând pentru securitate, contra terorism, să uh, punem în aplicare declarația noastră comună de luptă împotriva terorismului. Salutăm interesul Indiei pentru cooperare uh, consolidată în domeniul securității maritime și cooperarea Indiei la misiunea UE Atalanta. Salutăm uh, interesele noi pentru cooperarea la nivelul Europol. Vom facilita contactele în acest sens vom putea semna niște acorduri, în curând sperăm, apoi vrem să avem o cooperare intensificată în domeniul cibersecurității, în ce privește drepturile omului, summitul a confirmat angajamentul reciproc pentru a consolida cooperarea inclusiv în contextul ONU, suntem gata să avem un dialog pe domeniul drepturilor omului, ultimul a avut loc în 2013, deci e timpul să renuim acest dialog, apoi o trecere în revistă periodică universală va fi un alt uh, prilej să discutăm problema drepturilor omului și reprezentantul ONU Lambrinidis e gata să viziteze India, apoi agenda pentru mobilitate e o chestiune care preocupă ambele uh, părți, partenerii strategici pot ajuta și în domeniul crizei migrației, vom începe un dialog la nivel înalt care va include Direcția Generală pentru Afaceri Interne și apoi trebuie să avem relații mai bune în domeniul comerțului și al investițiilor. E și acesta o componentă a parteneriatului strategic. Uniunea Europeană dorește un acord de liber schimb, însă trebuie să ne ocupăm și de problema tratatului bila, tratatelor bilaterale de investiții cu state membre în care au fost reziliate unilateral de către India. Doamna Malmström, domnul Katainen sunt comisari care au avut uh, inițiative pentru a debloca această, acest impas. În încheiere avem relații importante, uh, avem uh, priorități din ce în ce mai convergente în ce privește transformările interne, trebuie să profităm 100% de potențial, uh, potențial oferit de relația noastre și salutăm uh, angajamentul din ce în ce mai important al uh, Parlamentului European și pe durata acestui an va exista, sigur, summitul din India pe care îl ascultăm, îl așteptăm cu interes. Președintele Mulțumesc, domnule Reagan, și acum are cuvântul domnul ambasador. Mulțumesc, domnule președinte, și eu mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o. Vă mulțumesc că m-ați invitat, <laughs> domnule președinte. Am spus aceste cuvinte nu doar din politețe, dar este una din puținele ocazii pentru mine pentru a exersa uh, germana. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această ocazie. Gunnar, doresc să-ți mulțumesc foarte mult pentru uh, acest tur de orizont privind uh, situația din India și aș vrea să spun uh, de la început că îți mulțumesc ție pentru tot ceea ce ai făcut tu împreună cu echipa ta pentru consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și India, pentru că ai avut un rol personal esențial. Domnule președinte, Doresc să mulțumesc uh, comisiei dumneavoastră și numeroșilor membri uh, care fac parte din această comisie. Ne-am întâlnit în ultimii trei ani cu mulți dintre ei și și-au demonstrat sentimentele de prietenie față de India. Și dumneavoastră ați uh, participat la delegații în India, dar uh, apreciez per total angajamentul uh, Parlamentului European și uh, există o președintă a Parlamentului nostru care așteaptă întâlnirea cu dumneavoastră și uh, avem și un președinte al uh, Comisiei Mixte India-Uniunea Europeană care așteaptă întâlnirea cu delegația dumneavoastră. Vreau să spun că India intenționează să trimită o delegație de uh, bunăvoință uh, la Bruxelles, probabil în luna iunie, spre uh, Bruxelles. Vor fi 15 membri ai Parlamentului, membri ai acestei delegații. Deci noi suntem foarte interesați în consolidarea acestei relații pe care o prețuim foarte mult. Și eh, există deci această delegație, domnul Jeffrey Van Orden, eh, doamna eh, Nina Gilden, care sunt membri ai delegației pentru relațiile cu India. Sunt persoane care aduc o valoare adăugată acestei relații. Uh, you know, since Mr. Vigand has already gone over... uh, Vreau să trec în revistă câteva momente ale acestor relații, să punem accent pe câteva din ele. Eu sunt convins că India și Uniunea Europeană sunt într-un fel interconectați printr-un tip de construcție, există uh, relații culturale și uh, uh, altfel, sigur, suntem două regiuni în care există prea puține paralele având în vedere distanțele geografice, dar trebuie să găsim totuși elemente comune. Sigur că avem un stat de drept, avem democrație, dar uh, după aceea ne-am spus, haideți să înțelegem și diversitatea. Și Consiliul European a creat un poster în care relația India, Uniunea Europeană era prezentată în toate limbile uh, oficiale ale Uniunii Europene și uh, aceasta este natura relației dintre noi. Domnul Vigand a vorbit despre diversele programe eh, pe care noi le-am elaborat eh, pentru colaborare. Avem un parteneriat strategic eh, asupra căruia am convenit în anul 2004. Au avut loc o serie de reuniuni la nivel înalt. Acum așteptăm următoarea reuniune la nivel înalt care va avea loc la Delhi deci, am unele dubii, pentru că uh, reuniunea pe care am avut-o uh, la Bruxelles în martie 2016 s-a desfășurat doar uh, la o săptămână după cumplitele atacuri teroriste și am înțeles că este esențial totuși să venim la Bruxelles, pentru că pentru noi a fost foarte important să uh, dăm un semnal de solidaritate. Știți uh, care au fost evoluțiile din ultimele patru decenii din India și noi ne-am confruntat cu acte teroriste și am regretat că țara dumneavoastră a fost afectată de asemenea, de asemenea atacuri. Este uh, important să demonstrăm că există o unitate pe plan global pentru a combate acest flagel și noi ne dorim această strânsă colaborare dezvoltare. Și domnul Vigand, noi vă mulțumim pentru faptul că ați menționat toate laturile importante pentru relația dintre noi, pentru că trebuie să existe o situație de tip win-win, deci să fie favorabilă ambelor părți. Ați menționat și alte aspecte de programe în derulare. Dați-mi voie să subliniez faptul că Uniunea Europeană și India au un interes comun în multipolaritate, au un interes comun uh, în uh, aș asuma responsabilități globale. Ați menționat schimbările climatice. Știți că în ultimii ani am avut discuții cu colegi care acționează în domeniul protejării mediului înconjurător. Și m-am întâlnit cu reprezentanții Parlamentului European și înainte de conferința de la uh, Paris. Uh, și uh, comisarul dumneavoastră uh, mi-a spus că se bazează pe susținerea noastră. Vreau să vă garantez că India nu este doar angajată uh, să-și respecte responsabilitățile, dar uh, natura civilizației noastre este legată de protecția mediului. Iar acordul de la uh, Paris, la care multe țări au contribuit, trebuie să ne ajute să înțelegem că India este o țară care a adus o mare contribuție dispusă să-și asume responsabilități în elemente esențiale, pentru că ne aflăm într-o situație în care obiectivele de dezvoltare trebuie să se bazeze și pe surse regenerabile de energie, inclusiv pe energia solară. Domeniile de cooperare, altele decât uh, cele comerciale, securitatea maritimă, securitatea cibernetică, combaterea terorismului sunt asemenea domenii. Dar doresc să mă refer și la investițiile în domeniul relațiilor comerciale pentru că sunt fundamentale pentru competențele uh, dumneavoastră. Sunteți unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali pentru noi aveți uh, standarde uh, care sunt înalte la nivel global și ne bucură ideea că noi putem coopera în multe domenii. Suntem în relații și cu Direcția Generală Competiție a Comisiei Europene. Am negociat un acord în domeniul investițiilor. Am lucrat la el în mai timp de mai mulți ani. Ministrii noștri s-au adresat omologilor lor acum pentru a relansa aceste negocieri. Vă rog să rețineți că este vorba despre uh, relații comerciale și de investiții pe scară largă. Pentru că folosim și acest concept pe scară largă în ultima vreme. Și cred că este un concept care este aplicabil și acestui domeniu. Domnule președinte, constat că uh, vorbesc deja de 9 minute. Dați-mi voie să conchid. În fața omenirii se află multe mari provocări, provocări economice, provocări politice, dar noi, Uniunea Europeană și India, suntem bastioane ale democrației și trebuie să conlucrăm pentru ca lucrurile să funcționeze mai bine pentru noi toți. Și cred că ar trebui să încercăm să ne bazăm pe convergențe uh, și dincolo de uh, diversitatea existentă și de divergențele existente în lume. Cred că trebuie să valorificăm toate oportunitățile pentru a ajunge la legături și mai strânse. Domnule președinte, vă doresc dumneavoastră, delegației dumneavoastră, o vizită rodnică în India. Sunt încrezător că aceste contacte pe care urmează să le aveți în India vor duce la o mai bună înțelegere între Parlamentul European și India, la o mai bună colaborare uh, în interes global și uh, putem poate să urgentăm relațiile noastre în pregătirea următorii reuniuni la nivel înalt, Uniunea Europeană-India, care este programată pentru New Delhi. Mulțumesc, domnule ambasador, mulțumesc și domnului Vigant pentru aceste declarații introductive foarte interesante și avem la dispoziție aproximativ 30 de minute pentru a discuta relațiile dintre India și Uniunea Europeană. Și pentru un moment am 10 colegi care s-au înscris la cuvânt, deci vă rog să aveți intervenții de maximum uh, două minute pentru a putea să le oferim celor doi oaspeți și ocazia să aibă observații. Uh, în final. Dau cuvântul acum domnului Jeffrey uh, Van Orden. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și um, uh, iată am și eu ocazia să îmi exersez limba germană. Can I say, first of all, what I've... Dar dați-mi voie să trec la engleză. Vreau să spun că sunt încântat de faptul că putem discuta acum uh, relațiile dintre Uniunea Europeană și India. Și uh, vreau să spun că ambasadorul Indiei este unul din ambasadorii cei mai energici și uh, desfășoară o activitate excelentă în comunitatea ambasadorilor din India. Și dați-mi voie să mai spun că India, dincolo de toate uh, cuvintele frumoase pe care le auzim adesea și poate unele sunt și clișe, este totuși o țară neglijată în ce privește relațiile externe ale Uniunii Europene. Da, există uh, relații bilaterale puternice între diversele state, dar cred că și anumite state uh, pot să facă mai mult uh, în relațiile bilaterale. Eu am onoarea și plăcerea să conduc delegația Parlamentului European pentru India și se uh, concentrează, bineînțeles, pe consolidarea relațiilor cu India și, așa cum a spus și domnul Vican, suntem uh, uh, un mecanism care poate să își extindă relațiile de prietenie și în ultima noastră vizită din India în februarie 2015 am întâlnit o serie de uh, membri a unor potențiale grupuri de prietenie cu Uniunea Europeană, dar uh, inclusiv președintele uh, Parlamentului și uh, președinta uh, OPSABA au uh, vizitat uh, Parlamentul European. Deci aștept acum cu interes întâlnirea uh, care urmează cu uh, domnul ministru menționat, domnul ambasador. Sigur că am, uh, am fost foarte activ în a discuta o serie întreagă de de uh, aspecte ale relațiilor noastre, uh, inclusiv acordul de liber schimb, pentru că nu există încă unul probleme umanitare, Ehm, de asemenea, colaborarea pe proiecte legate de apă potabilă, proiecte în domeniul sectorului energetic, deci o serie întreagă de subiecte care sunt de larg interes. Sigur, ne vom deplasa acum spre India cu delegația noastră. Sigur că Există și alte două delegații, una din comisia noastră și alta din partea comisiei impo, care vor vizita uh, India. Vom fi la Delhi pentru o zi, ne vom întâlni cu mai mulți uh, miniștri și uh, cu reprezentanța Ioxava. Dar uh, noi vom uh, avea accentul vizitei noastre în Bangalore, unde vom vizita și vom avea întâlniri cu o serie întreagă de companii pentru a vedea ce se întâmplă acolo la fața locului. Deci, ă, delegația noastră urmează să-și extindă experiența, cunoștințele despre India și în felul acesta putem aprofunda dezbaterile și întâlnirile pentru viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Preda din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să salut prezenta excelenței sale domnului ambasador și al domnului Vigard. și mă bucur că avem ocazia acestei întâlniri pentru că um, ne dorim aprofundarea relațiilor și sigur că um, acest lucru va fi uh, posibil și după vizita delegației noastre. Știți că eu alcătuiesc un raport uh, privind relațiile cu India și Obiectivul nostru este să aprofundăm în, relații, în anii viitor relațiile noastre cu India eh, în diverse domenii, pe plan economic, în domeniul securității. India și Uniunea Europeană sunt cele mai mari două democrații din lume avem economii uh, puternice pe plan mondial și în contextul internațional de astăzi o apropiere este binevenită. Am două întrebări. O întrebare pe care doresc să o adresez domnului ambasador și se referă la Brexit, bineînțeles pentru că uh, uh, din cauza Marii Britanii încă uh, ne mișcăm în întuneric, nu știm exact ce vor britanicii. Dar întrebarea pe care o doresc uh, să adresez ambasadorului uh, după uh, Brexit, credeți că vom putea să schimbăm relațiile dintre Uniunea Europeană și India în avantajul nostru? Cea de-a doua întrebare adresată domnului Vigand în legătură cu uh, ambiția uh, domnului uh, Monti, care dorește să redinamizeze uh, Uh, politica uh, externă a Indiei uh, pe plan regional și pe plan global. Pe plan regional, sigur că există relațiile cu Sri Lanka, dar pe plan mai larg există relații speciale cu Statele Unite. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu relațiile cu Pakistan. Mulțumesc foarte mult! Merci. And uh, Mr. Khan for the S&D. Domnul Khan de la Socialiști. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ambasador, bun venit. Vreau să vă mulțumesc uh, amândurora pentru că ați venit în această dimineață aici să ne împărtășiți uh, ideile noastre în legătură cu relația UE-India. Evident, uh, două blocuri foarte importante și toți vrem să vedem uh, o relație îmbunătățită. Am să pun o întrebare pentru amândoi invitații. O întrebare pentru domnul Vigan, de fapt, și poate una sau două întrebări pentru domnul ambasador. Vreau să vă mă concentrez pe chestiunea care poate să afecteze dezvoltarea ulterioră a relației noastre, și anume drepturile omului. Eu sunt, uh, am o origine uh, sud-asiatică, am fost adoptat și am uh, venit aici din cauza sărăciei, aș spune. Și mă supără când mă uit la situația din Asia de Sud, Sud-Est în general. Și văd relațiile dificile dintre India și Pakistan. Și cred că problema principală este Cașmirul. Atât Uniunea Europeană, cât și India și Pakistanul și toată regiunea au o anumită istorie care vine din perioada celor de-al doilea război mondial și vedem că Uniunea a reușit să facă progrese extraordinare, a avut un succes în ce privește prosperitatea și democrația și valorile și drepturile omului pe care le promovează în lume. Pe de altă parte, vedem ce se întâmplă în Asia de Sud. Deci, întrebarea e simplă. În ultimele 5-6 ani, sunt uh, foarte multe abuzuri, uh, uh, organizațiile pentru drepturile omului nu pot investiga, nu există un dialog între India și Pakistan și Cașmirul este în mijlocul acestei dispute. Deci ce poate face Uniunea Europeană pentru a ajuta la, difuz, la reducerea tensiunilor? Și din perspectiva noastră, domnule Vigan, de ce ambasadorul Uniunii Europene nu mai merge în partea ocupată a Cașmirului, ceea ce făcea în trecut, ca să ne spună ce se întâmplă acolo. Mulțumesc. Mulțumesc următorul vorbitor, doamna Lochbiller, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ambasador, domnule Vigan, pentru declarațiile dumneavoastră. Am două întrebări în legătură cu protecția drepturilor omului. Domnule Vigan, dumneavoastră spuneați că ar trebui să se reia dialogul pe teme ale respectării drepturilor omului dintre Uniunea Europeană și India. Mă interesează situația unor uh, Um, etnii din India care sunt uh, discriminate și am avut și o uh, rezoluție de urgență în Parlamentul European în acest context. Cea de-a doua întrebare, în contextul ONU, um, în martie în uh, Consiliul pentru Drepturile Omului urmează să fie um, discutate crimele de război din Sri Lanka și uh, aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră despre aceste demersuri. Dacă în anchetarea acestor crime uh, de război s-a ajuns deja la concluzii, pentru că uh, și noi în Parlamentul European dorim să știm pentru programul GSP Plus dacă putem ține seama de aceste concluzii sau nu. Mulțumesc, doamna colegă, și domnul Schaffhauser este următorul vorbitor. Euh, Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Domnule ambasador. Uh, un... India este, cum se spune, cea mai mare democrație a lumii. Este și un exemplu pentru multipolaritate, pentru că India a știut întotdeauna să marcheze acest echilibru între diferitele puteri. Uh, China, de exemplu, deși poate uneori acest echilibru e cam tensionat, uh, Statele Unite sau Rusia toate aceste lucruri le-a făcut cu o totală independență. De aceea, cred că uh, în acest moment în care lucrurile, situația internațională se schimbă, India ne-a adus foarte multe lucruri și sper că domnul Preda va folosi exemplul Indiei pentru a regândi viziunea sa asupra lumii în, către multipolaritate și către uh, ideea unei independențe regăsite. Deci cred că ieșirea Marii Britanii este o oportunitate ca să reflectăm la uh, construcția europeană și asta va fi urmată uh, fără îndoială de Franța. Este o oportunitate de a regândi Uniunea Europeană, nu de a respinge Europa și Așadar, cred că din acest punct de vedere, India ne poate învăța multe în legătură cu această capacitate de echilibru și de multipolaritate. Repet, cred că este foarte important pentru o țară cum este a noastră. Aș adăuga că aveți de asemenea această capacitate de a nu folosi drepturile omului împotriva dreptului internațional. Ați știut să vă țineți la distanță de conflictele între diferitele țări Uh, ce am fi putut să facem și în Irak, și în Siria, și în Libia. Și cred că din acest punct de vedere este un exemplu. Așadar, sper că această cooperare să fie reciprocă și nu doar Europa să va aibă ceva de oferit, ci, ci noastră să oferi ceva Europei. Mulțumesc, domnul Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuros să văd că evoluăm către o fază mai dinamică și mai ambițioasă de cooperare și cu toții știm uh, că există oportunități enorme de cooperare, pentru că există atât de multe interese care uh, depășesc acordurile de liber schimb sau aspectele economice și vedem uh, câte proiecte sunt Uh, asumate de Uniune sau de statele, de statele membre sau de India în relația cu India. Și cred că împărtășim o viziune globală și o responsabilitate globală și uh, în fața acestor enorme posibilități este nevoie să avem o strategie uh, elaborată corect. Uh, ați menționat unele similarități, unele paralele în ce privește Uh, cele două democrații și cred că a fost o provocare globală uh, pentru fiecare societate să uh, trăiască în diversitate și cred că aici și Uniunea Europeană și India pot oferi unele exemple. Și aș sublinia aspectul cultural al cooperării noastre, care ar putea să fie foarte interesant și pentru alții. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Petere. Domnul Iolainen. Uh, mulțumesc, domnule Vigan, domnule ambasador, mulțumesc uh, pentru această întâlnire, o pregătire foarte bună pentru delegația noastră de peste două săptămâni. Sper că India, în ciuda Brexitului, va uh, recunoaște valoarea uh, Uniunii Europene, pentru că uh, uh, pentru multipolaritate e nevoie și de cele 27 de state membre din Europa, dar doar unite în cadrul Uniunii Europene. Și sper ca India să aprecieze aceste valori europene. Îmi doresc ca și pe plan economic să apară o nouă dinamică în relațiile noastre, pentru că s-a vorbit despre este un tratat de liber schimb și îmi doresc de asemenea ca în să avem un acord în ce privește bunurile ecologice, acest environment, Environmental Good, Goods Agreement. Deci, Aș l-aș întreba pe ambasadorul Indiei dacă se gândește și la uh, certificatele uh, de emisii, pentru că știți că noi avem un asemenea program, dacă și China, India uh, s-ar asocia, ar fi uh, grozav. Iar în ce privește investițiile, avem în India un Consiliu pentru Investiții Externe care uh, uneori însă frânează uh, demersurile investiționale. Este posibilă o reformare a modului de lucru a acestui Consiliu? Ne-a spus că aveți un mare program de infrastructură pentru spațiul rural aici. Ar putea să apară și sinergii în colaborarea cu Europa, pentru că în acest domeniu avem uh, o bună expertiză. Mulțumesc, uh, domnule Leinen. Domnul Bașier. Două minute. Domnule președinte, excelență, ca un uh, fiu al Commonwealth-ului, uh, admir uh, foarte mult ceea ce țara noastră a realizat. Dacă ne uităm la progresele făcute de India de la momentul independenței, acest lucru este uimitor. India și-a scuturat praful colonialismului și a devenit o putere mondială spectaculoasă. Totuși, ca o persoană care dorește binele Indiei, trebuie să uh, avertizeze în legătură cu un adevăr neplăcut. O pată pe, acest, uh, pe aceste realizări. Vorbesc cu tristețe despre uh, uh, acțiunile Indiei în teritoriul disputat Jammu Kashmir și tratamentul față de locuitorii acestuia. Uh, Vorbesc cu regret în legătură cu ignorarea de către India a condamnărilor largi și cererilor de schimbări făcute de Națiunile Unite. Vorbesc uh, făcând o pledoarie umilă pentru compasiune față de miile de oameni nevinovați uh, care sunt reținuți fără proces, uciși sau torturați pentru că își exprimă opoziția față de soarta țărilor sugerez că dacă India dorește să-și îndeplinește destinul ca economie să-și îndeplinească destinul de economie mondială și de uh, uh, centru al democrației și statului de drept, ea nu poate continua să subjuge uh, uh, Cașmirul. Excelență, vă rog să ascultați această pledoarie. Cererea Națiunilor Unite de a trimite observatori în Jammu Cașmir trebuie să fie aprobată. Imunitatea și impunitatea forțelor de securitate uh, Uh, trebuie eliminată. Uh, până la urmă, drepturile omului, inclusiv dreptul la autodeterminare, trebuie să fie respectate. Spun aceasta ca o persoană, ca un om care dorește să fie un prieten, pentru că adevărații prieteni sunt cei care spun adevărul chiar și când acest lucru este uh, neplăcut. Mulțumesc, avem uh, încă trei vorbitori, doamna Gil, domnul Cavăr și domnul Panțeri. Doamna Gil. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ambasador, uh, domnule Vigan, bun venit. Uh, știu, domnule Vigan, că v-ați referit deja la această chestiune pe care vreau să o subliniez, și anume că în acest moment în care ordinea globală trece prin uh, turbulențe, trebuie să creștem dialogul cu India și să încercăm să vedem cum poate fi parteneriatul strategic dus la nivelul următor și știm cu toții că India este cea mai mare democrație a lumii și uh, economia care se dezvoltă cel mai rapid și probabil va deveni un lider uh, global în energie regenerabilă, IT și industria spațială. Pentru Uniunea Europeană importantă este și poziția sa geografică, faptul că uh, este Uh, legată și de Orientul Mijlociu și de Orientul Îndepărtat uh, și în ambele zone avem mari interese. Și cred că uh, Uniunea Europeană poate fi un bun partener în momente de incertitudine, mai ales dacă vă uitați la comportamentul Chinei în regiune și la politicile protecționiste care ar putea să vină din Statele Unite. Așadar, cred că Raportul pe care îl voi avea cu domnul Preda la AFET e o oportunitate de a examina toate aceste lucruri și, cum au spus și alți colegi, uh, trebuie să vedem în contextul Brexitului cum poate evolua relația noastră, dar cred că trebuie să ne gândim la cum ne dezvoltăm și mai mult relația și mă preocupă follow-up-ul de după summit și aș vrea să-l rog pe domnul Vigan să ne spună care vor fi prioritățile pentru vizita doamnei Mogherini, care vor fi posibile subiecte eh, care vor fi acoperite la summit și ce fel de progrese am făcut de la ultimul summit. Cred că e important ca Uniunea să eh, încerce să dezvolte cât mai mult această relație și să profite de această dorință de cooperare. Mulțumesc, James Carver. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Evident, uh, sunt multe discuții astea ce bun, uh, începește Brexitul. Bun venit, domnule ambasador. Eu, uh, ca o persoană care a făcut campanie pentru retragerea Uniunii, Marii Britanii din Uniunea Europeană, eu cred că asta va îmbunătăți relațiile noastre. Sunt egoist și recunosc, nu vorbesc de relațiile Uniunii Europene, ci de relațiile Marii Britanii cu India. Cred că relațiile noastre politice, economice sunt Uh, de, sunt îndelungate și bine stabilite și nu cred că poate spre vreodată Uniunea Europeană la relațiile pe care le are Marea Britanie cu India. Mulțumesc și în fine domnul Panțeri. Grazie, președinte. Eu penso că... Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță cel de 13 la summit uh, care s-a desfășurat anul trecut uh, a consolidat legăturile dintre Uniunea Europeană și India și consider că, dincolo de bunele relații între Uniunea Europeană și India, cred că mai este un subiect foarte important, cel puțin pentru, din punctul meu de vedere, președintele subcomisiei pentru drepturile omului, și anume că e necesară <clears throat> deschiderea unui dialog la nivel înalt uh, asupra drepturilor omului între UE și India. Din 2013 nu se mai întâmplă așa ceva și cred că vizitele pe care le vor desfășura delegațiile vor fi utile dacă vor pune pe prim plan tema drepturilor omului și deschiderea dialogului pe această temă. Oricum, noi asta vom încerca să facem în calitatea noastră de subcomisie și întreb pe excelența sa, domnul ambasador, dacă e de acord cu această necesitate și dacă India e disponibilă în, pentru acest dialog. Mulțumesc. Okay, thank you. We now have I would say 15 minutes time for concluding. Mulțumesc. Deci avem 15 minute pentru observațiile în încheiere. Aș da mai întâi cuvântul excelenței sa, domnului ambasador și apoi domnului Vigand. M-aș avea poate și eu o întrebare și anume, Uh, s-a stabilit o dată pentru următorul summit din 2017 în India sau uh, încă nu există o dată stabilită? Poate domnul ambasador poate începe. Mr. Chairman, let me start by answering... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun mai întâi că s-a propus o dată Uniunii Europene. Așteptăm răspunsul. Domnule președinte, vreau să mă opriți pentru că nu știu cum o să reușesc să pot răspunde să răspund la toate aceste întrebări. Dar haideți să încep cu primul lucru. Această chestiune, relația cu Brexit, India, Marea Britanie, cine uh, se va uita la cine și din ce perspectivă. Vă rog să vă uitați la membrii comisiei noastre care sunt prezenți aici. Câți dintre ei reprezintă ce interese și veți înțelege că, într-un fel sau altul, suntem legați unii de alții. Evident, India și Marea Britanie au o istorie îndelungată, care duce și la legături economice și personale. Deci ideea ca India să întărească și mai mult uh, relația cu Marea Britanie e evidentă, evident că dorim. Primul ministru a făcut una dintre primele sale vizite în India, primul ministru britanic. E foarte clară această relație. Deci eu nu sunt aici să vorbesc despre India și Marea Britanie, dar cred că asta e o chestiune pe care o înțelege toată lumea. Uh, M-ați întrebat în legătură cu relația cu UE după Brexit. Vreau să vă împărtășesc viziunea mea. Ieri am, abordat, am vorbit la un simpozion pe acest subiect și am dat multe interviuri. Brexit și cum se va structura Uniunea Europeană e dreptul noastră suveran și respect asta. Vreau să spun doar că, evident, dacă ați fost uh, cu toții la oaltă, evident că bă, am fi, ar fi fost o situație clară, însă uh, Uniunea Europeană în 2017 este cel mai important uh, partener comercial pentru noi și cea mai mare sursă de investiții directe. Și vă dau câteva cifre. Și colegii britanici, vă rog să înțelegeți exact uh, ce vreau să spun. Comerțul cu UE al Indiei este 80 de miliarde, contribuția Marii Britanie 13 miliarde, foarte mare, dar cu siguranță nu dominantă. De ani de zile, cel mai mare uh, partener comercial uh, a fost Germania, urmat de Belgia în relația cu India. Abia anul acesta Marea Britanie a devenit al doilea. Balanța comercială UE-UK este în favoarea Indiei. Noi vedem oportunități foarte mari în uh, relația noastră cu Marea Britanie. Trebuie să rezolvăm probleme cum ar fi imigrația și altele. Dar în ce Uniunea Europeană UE 27, dimensiunile sale, capacitățile sale tehnologice, puterea pe care o proiectează, standardele globale, toate aceste lucruri vor rămâne o sursă importantă de interacțiune pentru noi. În ce privește investițiile străine directe, evident că sitiul londonez a jucat un rol important, dar din 300 de miliarde uh, investiți de dolari în ultimii 15 ani, cam 81 au venit de la Uniunea Europeană și deși Marea Britanie a avut cea mai mare cotă din asta, nu era mai mult de 21%. La fel în cazul serviciilor. Deci vreau toți cei care vorbesc despre asta să înțeleagă că în ce privește India, relația cu Uniunea Europeană a fost importantă și va continua să rămână importantă. Noi vrem ca noastră să fiți o economie în creștere și dezvoltare pentru că e în interesul nostru ca asta să se întâmple asta, dorim să vedem. Sper că am spus uh, și am explicat în mod general. Dacă vreți să-mi vorbiți despre aceste subiecte în detaliu, aș fi foarte bucuros să vă împărtășesc mai multe informații. Începește drepturile omului. Domnule, vreau să vă informez că în 1948, când Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost semnată, un indian a fost membru al uh, comitetului care a redactat-o. India are cea mai mare diversitate și multipolaritate pe întregul subiect al drepturilor omului. Comentariile pe care le uh, faceți și idealurile pe care le exprimați sunt aceleași pe care le avem și noi. Deci dați-mi voie să vă asigur că acestea sunt zone de interes comun pentru noi și pentru noi și de dragul nostru și de dragul întregii lumi. Știți că am avut șapte runde de dialog, ați vorbit despre dialog nu au mai avut loc în ultimii doi ani, sunt sigur că vor fi reluate și cred că Uniunea Europeană ar dori să schimbe structura unora dintre aceste dialoguri, dar oricum acestea fac parte din discuțiile curente. Am fost uh, în contact cu raportorul nostru, domnul Vigand, care a, fost, uh, a avut amabilitatea de a ne pune la oaltă și am încredere că oameni care sunt implicați, așa cum sunteți și noastră, uh, gândesc la fel cum gândim și noi. Doamnă, m-ați întrebat în legătură cu Sri Lanka și uh, evaluările din Geneva. Nu, e nu am eu dreptul să mă pronunț, dar pot să spun, pentru că m-am ocupat de acest subiect în trecut. Când uh, toată această chestiune a început, India a fost una dintre țările care a susținut ideea că trebuie să încercăm să încheiem într-un mod pozitiv acest subiect. Mulți uh, ani au trecut, evaluările trebuie făcute, trebuie făcute de cei care sunt experți în subiect pe subiect și trebuie să vedem cu toții uh, ce este în avantajul uh, lumii și al uh, oamenilor, poporului din Sri Lanka. Sper, sper că am răspuns majoritatea întrebărilor legate de multipolaritate. Dați-mi vreau să spun ceva despre o chestiune pe care doi dintre membrii noastre au ridicat-o. Înțeleg că sângele apă nu se face și e normal. Uh, amândoi domnii aceștia sunt născuți într-o anumită țară și uh, cred că ați fi de acord cu mine că uh, reprezentând Marea Britanie, așa cum o faceți aici, sigur că trebuie să aveți un interes în aceste chestiune și vă mulțumesc, domnule Bashir, că ați spus că doriți să, să aveți cele mai bune dorințe față de situația din Kashmir. Respectă opiniile dumneavoastră. Însă, și Kashmir este parte integrală a Indiei. Deci, domnule, acesta este opinia noastră, sunteți, aveți tot dreptul să aveți opinia noastră, dar Jammu Kashmir este partea Indiei, acolo sunt alegeri în mod regulat, există un guvern și uh, partidul uh, aflat la guvernare este una dintre instituțiile care a fost cele mai inclusive din istoria subcontinentului. Este condus de o doamnă, care este uh, prim-ministru acolo. Uh, statul de drept, uh, Curtea Supremă din India, Curtea Supremă din Jammu Kashmir, toate acestea există. Toate aceste încălcări ale drepturilor omului de către forțele de ordine sunt abordate cu putere și pedepsite. Vă rog, spuneți țării noastre de origine să nu mai uh, stimuleze terorismul, să nu mai fie un epicentru al terorismului global și să nu mai exporte, pentru că asta nu uh, ajută la nimic. Noi am avut o deschidere totală. Primul nostru ministru a invitat uh, uh, pe prim-ministrul Pakistanului uh, uh, pentru a discuta. A fost la nunta nepoatei prim-ministrul pakistanez, deci am dat dovadă de foarte multă deschidere. Am spus că vrem uh, să rezolvăm toate aceste lucruri, dar nu putem face asta atâta timp cât terorismul este promovat și stimulat. Incidentele de la URI sunt, uh, de la URI sunt uh, cunoscute de toți. Ați menționat faptul că ambasadorul uh, Uniunii Europene nu merge în partea ocupată a Cașmirului. Nu știu care asta, dar mă bucur că nu se duce în teritorii ocupate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ambasador, vă mulțumesc pentru cuvintele noastre privind chestiunea Brexitului. Nu mi-am dat seama că o să fie și acesta un subiect. Nu știam că o să fie un subiect în această dimineață. Apropo, că mulți eh, politicieni au fost rugați să nu mai folosesc termenul cherry picking în engleză. Eh, în, în germană nu se spune da. Uh, cherry da, picking, deci nu ne uh, alegem uh, cireșele cele mai frumoase, ci stafidele cele mai frumoase. Deci acum, domnule Vigan, este rândul noastră. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea în primul rând să salut rolul ambasadorului Najiv, care este un motor al relațiilor UE-India relații uh, care își pierduseră din suflet într-o anumită perioadă și care acum uh, sunt uh, din nou pe calea cea bună, este important să continuăm și să avem implicarea totală a persoanelor care pot face ca această relație să progreseze din ambele părți. Domnul prim-ministru Modi a fost menționat în calitate de principal promotor din partea indiană a acestor relații și s-a pus o întrebare de către domnul Preda, și anume dacă considerăm că are o politică externă dinamică. Mm, cred că mai degrabă domnul ambasador poate răspunde. Mm, în ce ne privește pe noi, noi nu putem spune decât da. Mm, în ce privește vecinii și partenerii din Asia, de asemenea, observația noastră și răspunsul nostru ar fi da și orice alte comentarii în legătură cu relațiile specifice cu vecinii nu, nu sunt a fi făcute de mine dar uh, intenția a fost de la început să existe o politică externă activă și nu una pasivă. În ce privește Cașmirul, aș vrea să vă reamintesc că pentru Uniunea Europeană uh, restaurarea calmului și păstrarea legii și ordinii cu uh, reținerea necesară sunt vitale pentru poporul din Kashmir. Aceasta e poziția generală a Uniunii Europene și spunem asta clar ambelor părți din India și Pakistan că susținem un proces de reconciliere între India și Pakistan în legătură cu Kashmirul, încurajăm dialogul și uh, îi îndemnăm uh, pe locuitorii Cașmirului să fie cât mai implicați în acest proces. Poziția noastră a rămas neschimbată și am făcut și în trecut uh, uh, eforturi de uh, comunicare și de deschidere și în trecut și au existat aceste eforturi și de la colegi de la New Delhi și de la Islamabad. Nu mă voi referi mai în detaliu la asta. Există, evident, și asistență umanitară care este oferită atunci când e necesar. Așadar, Uniunea continuă să monitorizeze situația. Suntem în contact cu ambele autorități, dar ne abținem de la un rol activ de mediere, pentru că nu ni se cere așa ceva. Dar este clar totuși că relațiile India-Pakistan uh, uh sunt esențiale, bunele relații sunt esențiale pentru stabilitatea Asiei de Sud și noi susținem SARC, Organizația de Integrare Regională. La întrebarea doamnei Lochpiller în ce privește drepturile omului, da, problemele legate de Dalit au, fost, au făcut parte din discuție din trecut, pentru că eliminarea, reducerea și până la urmă eliminarea orice forme, oricărei forme de discriminare, cum este cazul la uh, caste Dalit, e foarte importantă pentru noi. De asemenea, o întrebare în legătură de la doamna Gil în ce privește uh, evenimentele care urmează. Da, sper și uh, colaborez uh, împreună cu ambasadorul în organizarea unei posibile vizite în altului reprezentant în India, înainte de a organiza summitul lui India, pentru ca să existe un input uh, politic la cel mai înalt nivel uh, pentru pregătirea summitului. Cred că chestiunile cheie aici nu sunt legate doar de aprofundarea suplimentară a relațiilor noastre bilaterale, ci și de cooperarea cu India ca partener strategic al Uniunii Europene pe chestiuni uh, cheie, fie că e vorba de Orientul Mijlociu, Afganistan sau securitatea în Africa. Există o serie de uh, puncte pe care vrem să ne aprofundăm cooperarea, așa cum am avut ocazia să subliniez uh, și înainte, și să extindem cooperarea noastră bilaterală la chestiuni de uh, securitate uh, relevante în ce privește noile amenințări. Uh, evaluăm progresul în ce privește implementarea a ce ne-am propus să facem de la ultimul summit. Aș vrea să, mă, uh, să nu comentez în legătură cu prioritățile viitorului uh, summit, pentru că, bun, este clar că chestiunile legate de investiții și de comerț sunt uh, cele mai importante și că trebuie să facem noi progrese și că politica externă și de securitate și da, trebuie să fie completată și că vrem să uh, creștem uh, acțiunile de modernizare și de transformare în diverse sectoare pe care le-am uh, menționat mai înainte. În fine, aș vrea să confirm ce a spus domnul Panțeri, că avem nevoie de un dialog la nivel înalt, începește dreptul omului. Sunt încrezător că vom face progrese în cursul acestui an. Și așteptăm cu nerăbdare raportul domnului Preda și sperăm că putem uh, contribui uh, într-o discuție directă cu raportorul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Vigand. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezență. Cred că a fost o dezbatere foarte fructuoasă și 2017 va fi un an important pentru viitorul relațiilor UE-India. Ajungem acum la următorul punct. Aș vrea să rog acum uh, vicepreședintele nostru, domnul Cuzo, să... unde este, domnul Cuzo? Doriți să uh, ați putea să prezidați următorul punct pe ordinea de zi care se va desfășura cu ușile închise. Este un schimb de opinii cu domnul uh, Ivan Surco, noul șef de delegație, a delegației UE în Egipt. Tocmai a fost numit, deci știți foarte bine, este o ședință cu ușile închisă, știți cine poate rămâne și cine nu poate rămâne și domnul Cuzo va prezida ședința.